Bună seara. Un, o intervenție procedurală. Cred că este necesar să clarificăm regulile de funcționare aici. Unii colegi, printre care și eu însumi, domnul Iacobciv și alții, au încercat să ia cuvântul în cadrul procedurii CHDI. Cred că trebuie să avem la dispoziție suficient timp pentru asta. Fiindcă ați participat și dumneavoastră, doamnă, la dezbaterile precedente și ați văzut că unii intervin utilizând cartonașul albastru, ați văzut cât de mult timp s-a ocupat în detrimentul procedurii cash DI. Și dumneavoastră Știți foarte clar câți deputați au cerut să vorbească la CatchDI. Aveți o listă în față. Dacă această listă este lungă, atunci președintele de ședință trebuie să dea cuvântul celor care s-au înscris primii la procedura CatchDI. Președinta, îl întrerupe, domnul Marias reia, vă rog să-mi acordați 10 secunde, doamna președintă, numai 10 secunde, nu mai mult. Bun, înce- demarăm cronometrul. Așadar, eu eram primul pe listă. Președinta, îmi cer scuze,